Otwieram posiedzenie. Przypomin... Declar deschis această reuniune. Vă atrag atenția asupra unui lucru. Potrivit regulamentului de procedură al Parlamentului European, sub conducerea președintelui care se va retrage în cele ce urmează, nu va trebui să aibă loc o, nicio dezbatere acum care să vizeze verificarea mandatelor candidaților prezidențiali. Deci nu voi accepta nici o dezbatere, nu voi accepta nici o intervenție. Noi ne vom ocupa astăzi strict cu alegerea noului președinte al Parlamentului European, potrivit regulamentului de procedură. Potrivit aceluiași regulament de procedură, suntem obligați să Trecem la alegeri. Avem articolul 13 din regulamentul de procedură care ne spune următoarele. Candidații la președinție trebuie să fie propuși de grupurile politice de cel puțin 40 de eurodeputați. Regulamentul de procedură uh, ne arată că pentru mandatul de acum există trei candidați. Trei candidați care v-au fost uh, prezentați ieri și pe care eu o să-i numesc și astăzi. Domnul Nirj Deva. Vă rog, domnule Deva, să vă ridicați în picioare. Pan Martin, pan Martin Schulz. Pardon. Domnul Martin Schulz. Domnule Schulz, vă rugăm și pani Diana Wallace. Și doamna Diana Wallace. Vă rugăm. Chciałem zaznaczyć, że candidaci poinformowali... Permiteți-mi să fac o următoare observație. Candidații mi-au uh, transmis că sunt uh, de acord cu candidaturile. V-aș ruga să nu vă părăsiți locurile mai repede decât uh, indicat. O să um, vorbesc doar în polonă, așa că dacă vă mișcați de la locul dumneavoastră și dacă nu veți fi dotați cu căști, atunci nu veți uh, înțelege ceea ce vă voi transmite. Potrivit articolului 14 cu 1 din regulamentul de procedură, alegem acel candidat care e votat cu majoritate absolută. Repet, deci e vorba de candidatul care e votat cu majoritate absolută. Biletele de vot uh, care, sunt, uh, care nu sunt valide sau care sunt goale nu vor conta. Este o regulă destul de simplă. Doresc să aleg opt colegi care vor avea sarcina de a număra voturile. Îi, vom, uh, îi voi alege aleatoriu dintr-un bol cu nume, dintr-un bol cu numere, mă scuzați. Iată, aici avem uh, eurodeputații care au drept de vot, avem urna de vot cu numele celor care vor avea sarcina de a număra voturile. Aleg primul bilețel. Lino. Domnul Borsellino. Borsellino. Uh, eh, coleg Borsellino. Madame, do you agree? Doamna Borsellino, mă scuzați. Doamna Borsellino, sunteți de acord să participați? Da. Doamna Borsellino e așadar prima care va număra voturile. Sogor. Sogor. Domnul Sogor. Domnule Șocor, vă rog să vă ridicați. Vă întreb și pe dumneavoastră dacă sunteți de acord să participați la numărarea voturilor. Prea bine. The next will be... Următorul eurodeputat ales Doamna Stiller. Lady, o... Lady. Doamna Styler. Doamna Styler. Unde este doamna Styler, întreabă președintele. Doamna Styler, sunteți de acord? Domnule președinte... No? Da? Domnule președinte, îmi pare rău, eu refuz. Trebuie să refuz, mă văd nevoită să refuz. Îmi cer scuze, spune președintele, și vă felicităm cu această ocazie. Great. So we will vote. Nicio problemă. Vom uh, vota un membru supleant în locul dumneavoastră. Este uh, Panayotov. Domnul Panayotov. Panayotov, do you agree? Sunteți de acord? Da? Foarte bine. Thank you. Next name. Următorul nume. Rüle! Rüle! Doamna Rüle. Green Group? Not here. Well... Nu este prezentă. Atunci alegem pe altcineva ca supleant. poți. Do you agree? Sunteți de acord? Mulțumesc foarte mult. Mai departe. Boris. Do you agree? Sunteți de acord? Nu? Bine. Niestety nie mogę się zgodzić, gdyż przyjmuję... Domnule președinte, eu uh, tocmai trebuie să mă ocup uh, de o delegație a opoziției din Kazakhstan, iar la orele 14 trebuie să întâmpin. Mă scuzați. Atunci vom alege pe altcineva. Bago. Do you agree? Great. Sunteți de acord? Mulțumesc. Următorul. Kalinowski. Do you agree? Acceptați? Da? Mai departe? Calvin. Do you agree? Acceptați? Mulțumesc. And uh, the last one. Și ultima persoană, Perelo Rodriguez. Where is he? Where is he? Do you agree? Great. Acceptați? Foarte bine. Dragi colegi, am să vă explic acum următoarele aspecte. Proșe, posłanki i posłów. Îi rog pe toți eurodeputații care au fost aleși să numere voturile să vină în față și să se așeze în spatele prezidiului. E vorba de cei opt colegi aleși mai înainte, care sunt rugați să vină în față în ordinea în care au fost aleși. Fiecare va fi responsabil de o anumită urnă. Domnul Borsellino AB, domnul Șogor, urnele CE, Panayotov, urnele F H, poți. Urnele I și K, bago. Urnele L, M, Kalinowski. Urnele N, R, Calfin, S. Pereio Rodriguez, T și Z. Și Z. Îi rog încă o dată pe cei opt colegi să vină în față și să se așeze în spatele prezidiului. To be... Îi rog încă o dată să vină în față și să mi se alăture preț de câteva minute. Îi rog să o facă acum. If you could come To... V-aș ruga să veniți în față și să stați alături de mine. It, it is order. Vă rog să veniți să stați în spatele meu. Are uh, missing. Two colleagues. Lipsesc doi colegi. V-aș ruga să veniți pe podium, în spatele meu. Șase din colegii aleși sunt deja în față, însă lipsesc doi colegi. Proszę Państwa, So? Proszę Państwa, czytam teraz precyzyjnie instrukcję do głosowania. Dragi colegi, dragi colegi, vă voi citi instrucțiunile în ceea ce privește alegerile. Ați primit deja prin e-mail o notificare, ați fost rugați să parcurgeți acea notificare Înțeleg că nu toată lumea a avut timp să parcurgă uh, acea notificare, prin urmare vă voi prezenta acum pașii ce vor urma. Veți primi buletine de vot și plicuri. Buletinele de vot și plicurile pot să fie distribuite chiar acum. Deci veți primi buletine de vot uh, și plicuri puteți să începeți să le distribuiți tuturor eurodeputaților, spune președintele. Totodată, vă rog să ascultați cu atenție instrucțiunile mele. Și acum, în ceea ce privește alegerea președintelui Parlamentului European, vă atrag atenția asupra unui lucru. Pentru ca noul președinte să fie ales, acesta trebuie să fie votat cu o majoritate absolută. După ce primiți buletinele de vot, sunteți rugați să uh, bifați uh, numele dumneavoastră în dreptul urnei de care aparțineți. Pe bilețel mai apoi marcați candidatul pe care îl alegeți. Aveți voie să marcați uh, în dreptul unui singur nume, să votați o singură persoană. Dacă votați două sau trei persoane, atunci buletinul este nul. Nu aveți voie să faceți nicio însemnare pe buletinul de vot. Puteți să vă corectați alegerea, să zicem, dacă alegeți greșit, dacă alegeți o altă persoană decât cea pe care doriți să o alegeți, puteți să solicitați un nou buletin de vot și să înapoiați buletinul invalid. Vă rog să rămâneți așezați. Ja tylko otworzę głosowanie w pewnym momencie, a potem je zamknę. te ce voi face acum. O să deschid procedura de vot și apoi o să o închid. Numele eurodeputaților participanți, numele candidaților, vor fi trecuți în procesul verbal. Vă rog să semnați acea listă care e uh, pusă în dreptul fiecarei urne. Totodată, vă rog să vă identificați cu un act de identitate. Buletinele de vot vor fi uh, puse în plic. Plicul va fi apoi introdus în urnă. Trebuie ca fiecare buletin de vot să fie împăturit, bineînțeles. Apoi vom număra voturile. Cred că există și o întrebare în ceea ce privește procedura de vot. Domnul Schlüter. Yes, Mr. President, according to the... Domnule președinte, conform regulamentului de procedură, candidații trebuie să-și prezinte o versiune actualizată a declarației de interese economice. Au făcut-o acest candidat pentru că nu ați declarat la început. Da. Da, uh, acest lucru a fost verificat potrivit uh, noului cod de conduită. Uh, avem timp trei luni ca să facem asta. Declar deschis votul și vă rog să vă îndreptați către urne. Very good.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

Dear friends, I will check. Dragi prieteni, voi verifica dacă ați terminat de introdus buletinele în urnă. Doamna Borsellino, urna A, B, ați terminat? Doamna Borsellino. Urna A, B. Ați terminat sau încă nu? Ok, you are coming, ok. Veniți, bine. Urna CE. e, Domnul Șogor, colegul Șogor, ați terminat? Da. Foarte bine. Urna F, G, H. Domnul Panayotov, ați terminat? Colegul Panayotov, ați terminat? Nu? Atunci mai aștept. Mai aștept. Great, great. We will wait. Așteptăm. Box A, B is coming. Urna A, B vine la mine. Mulțumesc foarte mult. Uh, Mr. Paul, our colleague, box LM. Urna LM. Domnul Poț, ați terminat? Foarte bine. Domnul Bago. Urna NR. Ați încheiat? Sunteți gata? Bine. Domnul Kalinowski. Urna S. Ați terminat? Yeah, okay. You finished. Ați terminat? Ok. Eh, uh, Calfin. Domnul Calfin, ați terminat? Mai sunt șase persoane care trebuie să voteze. Urna T, Z. Colegul Pereio Rodriguez, ați terminat? Da? Foarte bine. Would like to ask you... Vreau să vă rog să-mi spuneți dacă mai este cineva care trebuie să voteze. Have we finished? Am terminat? Da? Dragi colegi, po... Acestea fiind spuse, închid procedura de vot. Eh, rog Comisia de numărare a voturilor să se deplaseze în sala R01101 pentru a număra voturile. Suspendăm ședința și uh, o reluăm la semnal. O să apară și un mesaj pe ecran și, desigur, o să sune clopoțelul. O să sune clopoțelul în 30-40 de minute, așa că fiți pregătiți să reveniți în sala de plenară. Eu estimez că totul va dura cam 40 de minute. Se suspendă ședința până atunci. Vă mulțumesc!